politice pentru susținerea lor, pentru că datorită acestei susțineri uh, sper că vom putea să adoptăm acest raport mâine. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să-i mulțumesc raportorului și uh, atunci când am fost membru al Consiliului Europei, mi-aduc aminte că vorbeam despre violența în sport în timpul evenimentelor sportive, violența pe stadioane și cred că unele rapoarte adoptate de Consiliul Europei uh, pe acest subiect ar putea fi urmărite și utilizate și îmbogățite din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Încheiem uh, dezbaterea noastră pe acest raport. Și acum, ultimul punct pe ordinea de zi, uh, intervențiile cu durata de un minut. Mai întâi, domnul Cucan, un minut. Mulțumesc, Uniunea Europeană se bazează pe valori comune și uh, aceasta a fost și ideea fondatoare. Numai pe baza acestor principii poate să funcționeze mai departe. În acest sens, Ungaria este un partener important pentru noi. Acest partener a demonstrat că este un parte, o parte importantă în Uniunea Europeană. Este important, deci, ca aceste principii să fie de neclintit. În momentul de față se poartă o discuție cu Ungaria despre independența băncii naționale și despre sistemului juridic și mai există și alte valori, cum ar fi democrația, drepturile omului și uh, Uh, libertățile fundamentale care suferă în momentul de față. Niciun guvern puternic nu își poate permite să subaprecieze aceste valori. Sunt convins că Ungaria poate rămâne un partener puternic care va respecta drepturile fundamentale și sper că aceasta să se întâmple. Vă mulțumesc. Spune președintele următorul vorbitor, domnul Iran. Un minut. Pan Ivan, Domnul Ivan. Domnul Ivan, un minut

trebuie să apărăm valorile democratice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Bilbao. Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Între în ultima vreme au fost furați foarte mulți copii în Spania și mulți copii nou-născuți au, au murit din această cauză. S-a inscenat apoi o un mormântare și în țara Bacilor au existat 600 de cazuri și au, s-au declanșat uh, și uh, procese juridice. De aceea însă s-a încercat uh, mai întâi verificarea mormintelor și acestea erau goale. E vorba de un complot de săptămâni întregi nu se spune nimic din, despre acest subiect, iar organizația SOS Copii Furați așteaptă să se facă dreptate și luptă pentru ca să se cree, dea, ofere despăgubiri. Foarte multe drame personale au fost uh, din cauza aceasta uh, declanșate și noi sperăm de asemenea ca acest subiect să fie și monitorizat de către instituțiile europene pentru că aceste cazuri să fie lucidate Mulțumesc! Domnul Není tu, další pan Tavares. Nu este aici, atunci domnul Tavares. Nu e nici domnul Tavares. Domnul Ferreira. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Datele Eurostat care tocmai au fost uh, publicate, date privind șomajul, arată în ce uh, situație extrem de grea este Europa. În uh, Portugalia avem 14% șomaj și 41% șomaj în rândul tinerilor. Sunt cele mai rele cifre din ultimii 31 de ani de când s-a reinstaurat democrația în Portugalia. Aceste cifre au consecințe dramatice asupra Portugaliei. Uh, uh, vor fi, uh, va fi o recesiune în valuri, de asemenea vor fi afectate toate sectoarele publice, transporturile, serviciile publice și asta va duce la și mai multă sărăcie. Și asta arată cât de goală este retorica care vine de la Consiliul European de la începutul acestei săptămâni. Dacă ne uităm la situația din 2012, Uniunea Europeană devine mai slabă, din ce în ce mai slabă uh, și asta se datorează situației dezastroase a datoriilor uh, suverane și a măsurilor dezastroase de austeritate. Este o situație dezastroasă la care trebuie să găsim soluții. Mulțumesc, dau cuvântul domnului uh, Iobra. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Mulțumesc, președinte. Pe 18 noiembrie am uh, adresat o întrebare Comisiei Europene în ce privește tratatul ACTA. Era de o, vorba de o chestiune extrem de importantă și care este un motiv de mare îngrijorare în multe țări uh, și de dezbatere, inclusiv în țara mea, Polonia. Am întrebat dacă acest tratat ACTA a fost conform cu dispozițiile juridice ale Uniunii Europene și am primit un răspuns pe 5 ianuarie din partea domnului comisar Karel de Gucht uh, și în răspunsul acesta domnul de Gucht spune că în ansamblu acta este conformă cu legislația europeană și de asemenea cu principiile de drept ale Uniunii Europene și cu Carta Fundamentală a Uniunii Europene. Însă, pe 24 noiembrie uh, s-a dat uh, o decizie a unui tribunal care, uh, spre marea mea surpriză, spunea exact contrariul, și anume că anumite aspecte ale ACTA sunt împotriva drepturilor omului și încalcă drepturile garantate de Uniunea Europeană. Deci trebuie rezolvată această situație. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Hartong. Here, then... Nu este aici. Atunci domnul Binef. Nu este? Domnul Sikierski atunci. Rok 2012 jest wyjątkowo bogat. Mulțumesc. În 2012 vom uh, putea vedea multe evenimente importante pentru Uniunea Europeană. Avem un pact fiscal care a fost semnat. Ne aflăm într-un moment esențial pentru a putea pune în aplicare anumite proiecte care vor fi importante pentru anii următori. Este de asemenea un an crucial pentru reforma politicii agricole comune, o politică esențială pentru Uniunea Europeană. Și aici putem uh, să spunem că se vor face progrese și sperăm se vor face progrese în prețurile pentru alimente și în garantarea um, unei vieți bune pentru agricultori. La început, Uniunea Europeană a avut ca scop combaterea foamei. Experiențele în politica agricolă comună au fost extrem de mari, au existat conferințe, a existat o campanie de informare în ultima vreme despre reformă. Politica agricolă însă trebuie adaptată la, adaptată la următorii ani. Mulțumesc foarte mult. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Flașicova not here. Then Mr. Nu este aici. Domnul Cortez Lastra. Presidente, la dirección de la multinacional TECA... Mulțumesc, domnule președinte. O companie multinațională a anunțat concederea 198 de angajați în Santander, în Spania. Acest lucru nu face decât să agraveze situația gravă a șomajului de care suferim în Spania, mai ales în ultimele luni multe alte firme urmează să opereze reducere de personal în această regiune. Un motiv uh, este acela că relocalizarea firmelor uh, se face în afara frontierelor Uniunii Europene. Aș dori ca Uniunea Europeană să exprime solidaritatea cu angajații din această regiune. Există un conflict social în prezent în zonele Santander și în Cantabria. Avem nevoie aici de fonduri din Fondul European de Globalizare, pentru că acum în Cantabria suferim de pe urma efectelor globalizării, deoarece producătorii din zonă transferă locurile de muncă în afara Uniunii Europene, pentru că acolo găsesc angajați, forță de muncă mai ieftină. Vă mulțumim. Dau acum cuvântul doamnei Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. În Irlanda ni se spune păstrați eh, regulile noului pact fiscal pentru că va elimina riscul unei crize viitoare și, de asemenea, și efectele a actualei crize. Între 2002-2008, Irlanda nu a încălcat niciodată pactul de stabilitate, așa cum nu au făcut alții. Așadar, avem experiență în a respecta regulile și asta cu siguranță nu ne-a ajutat în criza actuală. În 2007 aveam o rată de datorie față de PIB de 30%. Până în 2014 ea va ajunge 145%. Nici o economie dezvoltată nu poate uh, supraviețui la un astfel de uh, nivel de datorie. Am supraviețuit deja la patru ani de austeritate. Datoria noastră legată strict de salvarea băncilor europene este nesustenabilă. Și uh, ni se spune că trebuie să ne angajăm la euroobligațiuni și fonduri de restructurare și de salvare. Nimic nu ne va ajuta toate acestea sunt uh, condiționate de ratificarea tratatului și mi se pare că e un fel de șantaj. Sunt cele mai dure cuvinte pe care le-am spus vreodată în Parlament și sper să nu mai trebuiască să le repet. Europa poate să se poarte mai bine și pentru ea însă și pentru Irlanda. Mulțumesc și acum voi da cuvântul domnului Portas. Mulțumesc, domnule președinte. După ce în Grecia avem un guvern de tehnocrați. Această țară trebuie să aibă și un ministru al finanțelor european acum. Doamna Merkel ar trebui să se gândească că ultimul lucru care poți să-l faci unui popor este să-i umilești. În Uniunea Sovietică s-a folosit o expresie mai de mult și anume că trenul Revoluției și-a pierdut locomotiva și pasagerii ar trebui să înlocuiască atunci locomotiva. Bineînțeles că atunci trenul nu mai avansează prea repede. Dar se pare că unele personalități s-au dat jos din tren înainte să-și piardă locomotiva. Așa se întâmplă și cu personalitățile de lideri în Uniunea Europeană. În continuare se folosesc rețete vechi Trebuie totuși într-o zi să ne gândim să schimbăm atitudinea. Mulțumesc, doamna. Domnul Papa Nicolau. Domnule președinte, nu trebuie să vă amintesc că următoarele zile vor fi esențiale sau chiar următoarele ore pentru a găsi o soluție în problema datoriei Greciei. Vreau să vă amintesc că în aceste momente dificile Toată lumea trebuie să facă tot posibilul pentru a soluționa această criză, ceea ce este valabil și pentru Banca Centrală Europeană, care trebuie în fine să ia măsura care ar putea ajunge măcar la o reducere a datoriilor cu 10 miliarde și să reducă aceste datorii prin mijloacele pe care le are de a emite euroobligațiuni. Eu cer, nu cer să ni se taie datoria, ci cer doar să se taie dobânzile de la obligațiuni. Deci cam 75% din valoarea de cumpărare. Dacă se rambursează însă 100%, atunci se creează un câștig, nu-i așa? Mulțumesc și acum doamna Ayala Sender președinte. Într-adevăr, Spania practic a explodat, a dat faliment în ultimele zile. Falimentul se agravează de la o zi la alta. mii de muncitori s-au pomenit abandonați și mii de călători s-au pomenit abandonați fără nicio rambursare a cheltuielor ca urmare a unui management defectuos un management obișnuit să risipească bani publici. De asemenea, și sistemul ajutorului de stat era ineficient. Chiar și, comunitatea, eh, chiar și Comisia Europeană a fost învinovățită pentru asta, dacă vă puteți închipui. Rugăm Comisia să adopte măsuri legislative menite a reduce efectele falimentului firmelor de transport aerian și să asigure că clienții acestora beneficiază de protecția adecvată și am dorit asemenea măsuri de protecție a angajaților care se pomenesc într-o astfel de situație.

Vreau să vă atrag atenția asupra următorului aspect. Ce înseamnă o politică de austeritate pentru toate statele membre ale Uniunii, mai ales pentru Spania? Să ne gândim la regiunile autonome care trebuie să facă reduceri majore pentru că nu mai au uh, fonduri pentru sănătate și pentru educație, ceea ce duce la o uh, stricare a acestor sisteme și la, există foarte multe servicii care sunt privatizate și această stare nu este acceptabilă. Gândiți-vă, de exemplu, la regiunea din Catalonia. În momentul de față se încercă o reducere, de fapt o închidere totală a ajutorului de îngrijire medicală. Cetățenii protestează deja de mult timp împotriva reducerii și închiderii uh, unui centru de, pentru sănătate în, uh, într-unul din orașe. Cetățenii consideră că sănătatea și dreptul la sănătate și educație este dreptul lor. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost profund șocat când am văzut în presa de dimineață un desen, o caricatură rasistă și xenofobă publicată i chiar realizată de un politician francez membru al frontului naional i candidat la alegerile legislative. într un mod nepermis i lipsit de decenă acesta insultă poporul român printr o frază pe care mi e greu să o repet domnul politician spune atenie la molu crăciun din românia care ți intră pe uă i pleacă cu televizorul

Thank you very much. Next speaker is... Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Oiuland. President, the European Parliament came under... Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European a suferit un atac cibernetic după ce Uniunea Europeană a semnat acordul ACTA în Japonia. Între timp, eu am primit foarte multe mesaje din partea unor cetățeni europeni și nu numai, care și-au exprimat uh, preocuparea în legătură cu drepturile proprii. Mi se pare ciudat că Uniunea Europeană și 22 de state membre au semnat acest acord fără a-și consulta cetățenii sau fără a informa într-un mod transparent, așa cum cere jocul, cum cere jocul democratic. De aceea solicit Comisiei și statelor membre să sporească eforturile de a comunica dispozițiile acta către cetățenii europeni pentru a le obține consimțământul înainte de ratificare. Uniunea Europeană și guvernele naționale trebuie să afirme clar că acta nu va încălca drepturile fundamentale la libertatea de expresie și intimitate. Vă mulțumesc. Da acum cuvântul domnului Cioba Șogor. Magyarország új alaptörvénye kapcsán. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu noua Constituție maghiară, s-au exprimat critică, s-a exprimat critică puternică și din, din partea presei și din partea Parlamentului European față de guvernul maghiar. Nu vreau să comentez această critică, pentru că criticii nu știu exact uh, ce critică câteodată și nu știu nici care este situația în Ungaria ca reprezentant al minorității maghiare din România, eu urmăresc uh, și politica internă a României, a Ungariei, a Slovaciei și a Serbiei. Și către colegii mei dragi vreau să spun că dacă își fac probleme pentru drepturile minorităților, vreau să vă atrag atenția cu privire la legea uh, limbii materne din Slovacia și de, asupra faptului că mulți oameni din Slovacia nu pot să își facă drept, să facă uz de cetățenia lor pentru că statul încalcă drepturile acestor cetățeni Vreau să vă atrag atenția și asupra situației din România, unde se încalcă prevederile drepturile educației în România, așadar, pentru că nu se creează facultăți în limba minorităților. Dacă vreți cu adevărat să respectăm drepturile cetățenilor, ar trebui să nu mai acordăm atenție doar unui singur guvern. Mulțumesc, care cuvântul Diaz de Mera acum. It's not here

Stimate domnule președinte, acum doi ani plenul adoptase cu majoritate covârșitoare rezoluția pentru interzicerea cianurilor în minerit. Cu toate acestea, democrația reprezentativă fusese ignorată și s-a făcut apel la competențele naționale, astfel încât Comisia Europeană nu este în continuare în măsură să interzică folosirea cianurilor în minerit. În România, în ciuda protestelor, procedura de acreditare a um, procedurii, a, acreditarea procedurii de la Roșia Montana este în continuare, um, merge în continuare înainte. Pe 30 ianuarie unul, um, am avut de asemenea dovezi că acest uh, progres continuă. Vreau să vă rog ca să-i adresați domnului președinte Schulz în numele Parlamentului, în numele nostru,

a, fost, a decedat. Ney era olandeză și a fost președinta unei organizații foarte importante. Ea a fundat și Institutul pentru uh, Cercetare Socială și se lupta pentru combaterea sărăciei în general. Doamna Defos a reușit să aibă contacte cu ONU și datorită inițiativelor ei avem un raportor al ONU pentru sărăcia extremă și drepturile omului. După aceasta, dumneai ei a creat și un, un intergrup în Parlamentul nostru și a contribuit la multe activități de combatere a sărăciei. Sper ca să nu uităm, odată cu decesul ei, că sărăcia extremă este o încălcare a drepturilor omului și este o provocare pentru noi toți. Mulțumesc și acum vreau să-i dau cuvântul domnului Tănăsescu

Next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul uh, Karin. At last. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc de siguranța maritimă. A existat tragedii, în acest punct de vedere, cu doar două săptămâni în urmă, în uh, circumscripția mea, un uh, pescador s-a scufundat uh, pe gândirea pe care să intre în port condoleanțe familiilor afectate, în special celor din Irlanda și din Egipt. Tot în același timp am avut și incidentul din Italia. Acesta s-a bucurat de o acoperire largă în mass media. S-a spus atunci că un fel de bravadă a dus la acest dezastru. I-aș vrea să mă uit la tablou de ansamblu și să vedem ce practici contrare uh, regulamentelor de siguranță există la, în, în, în rândul comandanților de navă. De asemenea, care este mărimea ideală pentru o astfel de navă? Acum, erau doar cât, uh, acum uh, un an erau 1000, acum sunt 5000 de pasageri în medie. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor pentru astăzi, domnul Kurski. Dziękuję, panie przewodniczący. W decydującą fazę legislacji przed naszym... Mulțumesc, domnule președinte. Am hotărât să iau cuvântul pentru că se vorbește foarte mult astăzi despre uh, tratatul ACTA. Uh, vorbeați, domnule președinte? Întreabă vorbitorul. Vorbitorul continuă. Așadar, acum ne aflăm într-o fază decisivă a examinării textului ACTA în sânul Parlamentului. Există o luptă asupra detaliilor și asta mi se pare cât se poate de logic. Uh, acest tratat a făcut deja victime, unul uh, dintre ele am fost chiar eu, una dintre ele am fost chiar eu, pentru că am un mic film publicitar uh, pus pe site-ul meu de internet și care a fost piratat și copiat foarte repede. Totuși, eu sunt împotriva acestui tratat acta pentru că nu este just, nu este echitabil, se uh, măsoară lucrurile cu două unități de măsură și putem să ajungem în situația în care se va manifesta o mare opresiune pe internet. Au existat manifestații în Polonia împotriva acestui tratat. Și uh, funcționari care uh, Uh, sunt în Polonia echivalenții unor funcționari din uh, serviciile de informații și de poliție, au fost uh, rechiziționați pentru a monitoriza respectarea acestor prevederi pe internet. Deci se face poliție pe internet. Noi avem nevoie de un internet liber. Mulțumesc, domnilor. Problema a fost că nu uh, erați așezat în locul potrivit și Uh, pentru că sunt președinte pentru prima dată, vă dau cuvântul, aveți un minut, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că democrația și drepturile omului ca și concepte nu sunt folosite cum trebuie le numim la fel de des cum le încălcăm, iar Troica în Grecia cere noi criterii și se cer și măsuri și mai aspre împotriva cetățenilor. Trebuie să fie concediate 1500 de persoane, funcționari publici și pensiuni, pensiile și salariile sunt uh, reduse. Se încalcă și uh, contractele colective, se încalcă de fapt drepturile omului, dreptul la muncă și la protecția lucrătorilor și acestea sunt drepturi fundamentale. fundamentale. Domnule președinte, societatea elenă este distrusă de aceste măsuri și pot să vă asigur că dacă se va aplica acest acord, el va însemna o jignire a grecilor. Nu mai putem să ne uităm uh, un, în ochii celor care iau aceste decizii. Mulțumesc, spune președintele. Și aș vrea să mulțumesc acum doamnei comisar pentru că a rămas până la sfârșit. Vreau să mulțumesc uh, tuturor interpreților